So the first one is without voting list. It's just by show of hands. Okay. Bun. Dear colleagues, uh, I'm very sorry, but... Dragi colegi, îmi cer scuze pentru această întârziere. Începem acum și încercăm să ne grăbim. Începem așadar cu primul vot de pe agenda, punctul 25, mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare. Votăm o scrisoare uh, pe care o cunoașteți. Ca urmare, vom avea un vot electronic. S-a deschis votul. Vote is closed. Votul s-a închis. 40 pentru, 1 împotrivă, se adoptă. Acum, punctul numărul 26. Ah, okay. Um, it's about the responsibilities for the... Responsabilitățile statului de pavilion referitoare la asigurarea aplicării directivei Consiliului de punere în aplicare a acordului încheiat între Asociația Armatorilor din Comunitatea Europeană și Federația Europeană a Lucrătorilor din Transporturi cu privire la Convenția din 2006 privind munca în domeniul maritim. Votăm uh, acordul în prima lectură cu Consiliul. S-a deschis votul. Vote is closed. Votul s-a închis. 40 de voturi pentru, un vot împotrivă, se adoptă. The next point is... Următorul punct, raportul uh, privind regândirea educației, uh, investiții în competențe pentru rezultate socioeconomice mai bune, raportul doamnei Kinga Gönz. First, we have the compromise A with EPP, S&D, ALDE. Compromisul A pentru început. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Continuăm cu compromisul L de la PPE, Socialiști, ALDE și Verzi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 9, Ines Zuber, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 10, tot doamna Zuber, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul E. Uh, compromisul I de la PPE Socialiști al și Verzi pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul IA, tot de la PPE Socialiști de Verzi, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul I de la PPE Socialiști de Verzi, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 23, Ines Zuber, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul G, PP Socialiști al de Verzi, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, PP Socialiști al de Verzi și QE, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și atunci mergem până la compromisul F. pe socialiști al de verzi, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D, PPE, socialiști al de verzi, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 40, Constantinos Pupakis, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul E, PPE Socialiști Alde și Verzi, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul HB, PPE Socialiști Alde Verzi, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 53, Kinga Gönz, pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul H. PPE Socialiști al de Verzi. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul HA. PPE Socialiști al de și Verzi. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 62 al domnului Becker, un amendament cu caracter lingvistic ca urmare nu trebuie votat. Următorul, amendamentul 68. Domnul uh, Benamias, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se respinge. Apoi, 73, Constantinos Pupakis, pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 77 al domnului Van der Stöp. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Compromisul J. PPE Socialiști al de Vers. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul IB, PPE Socialiști al de și Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul K. PPE Socialiști Alde și Verzi. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 97 al doamnei Kinga Gönz. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 99 Van der Stöp. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Și acum votul final, vot electronic, s-a deschis votul. Vote is closed. Votul s-a închis. 38 de voturi pentru, 2 împotrivă, 2 abțineri, se adoptă. Congratulations to the Yeah, congratulations. Felicitări raportoarei. So, um, 27, no, 28. So, the next on the agenda is the budget. Următorul punct, bugetul 2014, mandatul pentru trilog. Raportorul este colegul meu, domnul Ceaba Ări. Începem așadar să votăm. Amendamentul 1 al domnului Derden. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul A de la PPE, Socialiști, Alde și Versi. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Acum amendamentul 5 al domnului Derden cu un amendament oral. Se opune cineva acestui amendament oral? Nu. Atunci, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. S-a deschis votul electronic. S-a închis votul. Acum s-a închis votul. 18 voturi uh, pentru, 23 împotrivă, deci se respinge. Amendamentul 6 al doamnei Kinga Gönz pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 7, doamna Zuber, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 8, doamna Zuber, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 9, pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge. Compromisul B. PPE, Socialiști, alte și Verzi. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12 al doamnei Zuber. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se resping. 13. Darden, Gönz și Steinruck. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 14. Doamna Zuber. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 15 Darden și Gönz pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16 Jean Lambert pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 Darden avem un vot pe părți aici, ca urmare votăm întâi partea întâi, amendamentul fără textul urges the Commission delay mobilizations of this fund. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum votăm partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. A, nu, se respinge, își cere scuze, doamna președintă. Acum amendamentul 18 al domnului Boulon, care este compatibil cu amendamentul 17. Deci îl votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul C, de la PPS și socialiști. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 23, Darden, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 24 Adonai Steinruck, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 25 Darden, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D, PP Socialiști al de Verzi, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 doamnei Zuber, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E de la uh, PP Socialiști Alde și Versi pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 33 Darden pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votul final, s-a deschis votul electronic. S-a închis votul, 36 um, de voturi pentru, 2 împotrivă, ca urmare se adoptă. Felicitări uh, raportorului. Oh, sorry. The next point... Trecem la următorul punct. E vorba de raportul domnului Kozlovski, constrângerile bugetare cu care se confruntă autoritățile regionale și locale în materie de cheltuieli din fondurile structurale UE în statele membre. Compromisul A. Pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Trecem la amendamentul 5 uh, din partea doamnei McIntyre. E un vot pe părți solicitat de PPE. Prima parte, textul fără cuvântul less, pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Vot electronic, votul e deschis. Vote is closed. Votul e închis. 23 de voturi pentru, 16 împotrivă, 3 abțineri. Prin urmare, prima parte este adoptată. Trecem la cea de-a doua. Votăm asupra cuvântului less, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul B din partea PPS și de al de vers și ECR pentru împotrivă abțineri adoptat. Amendamentul 10 din partea doamnei McIntyre pentru împotrivă abțineri. Cred că este adoptat. Compromis C, PPE și de al de verzi CR pentru împotrivă abțineri. Adoptat. Amendamentul 13 din partea domnului Coțolino, vot pe părți. Prima parte cu un amendament oral se pune accentul că din suma totală de 11,2 miliarde de euro prevăzute în bugetul modificat cu numărul 2 bară 2013, 3,253 miliarde de euro sunt alocate uh, Fondului Social European și că această sumă ar trebui alocată în două etape. Cineva se opune acestui amendament oral? Nu. Votul pe părți a fost solicitat de PPE, iar această solicitare este caducă dacă se adoptă amendamentul oral. Votăm, prin urmare, asupra amendamentului 13 în împreună cu amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Cea de-a doua parte. Nu mai trebuie să votăm uh, referitor la cea de-a doua parte. Pentru că um, acel cuvânt bear despre care era vorba a fost eliminat. Trecem la compromisul de PP și de al de verzi adopted. Okay. So, we have voted. so the word bear has been taken out. Yeah. No, we don't have to vote on the second part. Nu trebuie să votăm la cea de-a doua parte, deoarece amendamentul oral a modificat prima parte. Și pentru că amendamentul oral a fost adoptat, nu mai trebuie să votăm la cea de-a doua parte. Compromisul D, PPS și D, al de verzi și e cere pentru Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromisul E, PP și D, ALDE și Verzi. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Amendamentul 17, domnul Coțolino, este caduc, spune doamna președinte. Trecem la amendamentul 21 din partea doamnei McIntyre pentru împotriva abțineri. Cred că este respins. Haideți să verificăm. Votul electronic este deschis. Vote is closed. Votul se închide. Adoptat. 23 pentru, 18 împotrivă. Adoptat prin urmare. 22 din partea doamnei Schröter. Vot pe părți prima parte, fără cuvântul particularly, pentru împotrivă abțineri. Adoptat. A doua parte, pentru împotrivă abțineri. Trebuie să verificăm. Haideți să votăm uh, electronic. Să deschidă votul. Vote is closed. S-a închis votul. 23 împotrivă, 16 pentru, este respins prin urmare. Amendamentul 23 din partea doamnei Schroeder, prima parte, vot pe, păr eh, vot pe părți, prima parte, pune accentul pe rolul înspre crearea de locuri de muncă pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte, reintroducerea mobilității pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins. Haideți să verificăm. Să deschidă votul. Vote is closed. Votul e închis. 23 pentru, 19 împotrivă, este adoptat așadar. Trecem la amendamentul 24 din partea doamnei Schröter, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 25, partea domnului Benien, pentru, împotrivă, abțineri, respins. 23 din partea doamnei Isaia, 26 din partea doamnei Isaia, pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Votul e închis. 22 pentru, 21 împotrivă, este adoptat așadar. Trecem la amenantul de compromis G din partea PPE și de al de vers și ECR pentru, împotrivă, abțineri adoptat. Trecem la 31 din partea doamnei Esaia, amenament oral. Aici din partea doamnei Esaia, folosirea fondurilor se elimină apoi o parte până la o mai bună comunicare care duce la Există cineva care să opune acestui amendament? Nu. Cine este în favoarea acestuia? Împotriva abținerii adoptat. 32 din partea domnului van der Stoep urmărește să elimine cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul H, PPE și D, de VER și ECR, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 34 din partea domnului Darden, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 35 este caduc. Putem trece prin urmare la votul final. Vot electronic, votul e deschis. Vote is closed. Votul este închis. 43 de voturi pentru, un vot împotrivă. Felicitări, raportul este adoptat. the next is the report of Mr. Deutsch, access of third country. Urmează raportul domnului Deutsch, accesul bunurilor și al serviciilor din țări terțe pe piața internă a achizițiilor publice a Uniunii și procedurile de sprijinire a negocierilor referitoare la accesul bunurilor și al serviciilor din Uniune pe piețele achizițiilor publice din țări terțe. Începem uh, cu amendamentul cu numărul 22 din partea doamnei Sipple și uh, din partea doamnei Castex pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Haideți să verificăm. Uh, votul electronic este deschis. Vote is closed. A, ah, ah, Votul este închis. PP și S și D. Cele două, partide, cele două grupuri au avut un membru uh, prea mult. PP are în continuare un uh, membru în plus. Da, acum uh, e bine. Votul s-a închis. 19 pentru, 24 împotrivă, respins. Trecem la amendamentul 23 din partea domnului Handel pentru împotrivă abțineri Respins. Compromis AA din partea PP și SD pentru... Haideți, doriți să verificăm la 23? Bine, votăm electronic la 23. Votul e deschis. Vote is closed. Votul e închis. Îmi cer scuze, 35 pentru, 7 împotrivă, deci 23 uh, uh, este adoptat. All these ah. compromises are voted en bloc. Okay. Um, the next în continuare, putem vota în bloc compromisurile AA, AB, AC, AD, AE, AG, AF și compromisul A. Toată lumea de acord? Bine. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Putem trece la amendamentul 25 din partea doamnei Sepău. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 26. Domnul Dardenu pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis B, pe partea S și D, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis, compromis C, PP și SD, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromis D, PPS și D și GUE, pentru, împotrivă, abțineri abțineri, adoptat. Amendamentul 32 din partea domnului Handel pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 33, tot domnul Handel pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 5 din partea raportorului pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 39 din partea Sepo și Dagen, vot pe părți, prima parte, textul fără cuvintele but shall be rather in labor situation pentru, împotriva abțineri adoptat, A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 40 se pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Haideți să verificăm, să deschidă votul electronic. Vote is closed. Votul uh, s-a închis. 19 pentru, 24 împotrivă, respins. Amendamentul 7, Sepo Castex, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 8, domnul Handel, pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 9, din partea domnului Handel, pentru, împotrivă, Abțineri. Haideți să verificăm. Se deschide votul. Vote is closed. S-a închis votul. 21 de voturi pentru, 23 împotrivă. Respins, prin urmare. Amendamentul 10, Sipo Castex pentru, împotrivă, Abținerea adoptat. 11. Sepo Castex, vot pe părți. Prima parte, textul fără cuvintele și nu respectă în conformitate cu directiva. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Deschidem votul electronic. Votul e închis. 26 pentru, 18 împotrivă, adoptat prin urmare. Trecem la a doua parte, pentru... Împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 1 este caduc pentru că a fost adoptat amendul 11, 12, domnul, din partea domnului Handel, pentru împotrivă abțineri. Adoptat? Amendamentul 15 pentru împotrivă abțineri. Adoptat? 16 din partea Sepo și Darden pentru împotrivă abținerea adoptat. Am putea vota în bloc de la 17 până la capăt? Nu? Bine. Haideți atunci să le luăm uh, individual. Amendamentul 17 din partea doamnei Sepo pentru, împotriva, abține adoptat. Amendamentul 18 din partea Sepo și Dardan pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 19 din partea Sepo pentru, împotriva, abținerii adoptat. 20 din partea doamnei Sepo pentru împotrivă abțineri adoptat. 21 din partea Sepo și Dardan pentru împotrivă abțineri adoptat. Votul final va fi un vot electronic. Votul e deschis. Vote is closed. S-a închis votul. Mm. 34 de voturi pentru, 7 voturi împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportorului! The next on the agenda Următorul pe punct pe ordinea de zi este regulamentul privind dispozitivele medicale și de modificarea directivei 2001 per 83, regulamentului 188 per 2008 și regulamentului 1223 per 2009, raportor doamnei Edith Estrela. Să trecem deci la vot și începem cu amendamentele 28 și 29 identice. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, respins. Verificarea electronică. Vot închis. 23 pentru, 18 împotrivă, 3 abțineri, deci se adoptă. Amendamentul 30, bizoto. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, dar poate e mai bine să verificăm electronic. Votul e deschis. Vote is closed. Votul e acum închis. 23 pentru, 20 împotriva. Deci amendamentul 30 se adoptă. Bien, euh, merci cher. Euh Mulțumesc foarte mult, colegii mele, spune doamna Beres. Amendamentele 32-34 sunt identice. Votăm cine este pentru. Împotriva. Abțineri. Verificare electronică. Dacă toată lumea a votat, votul e acum închis. și cu 27 pentru 14 împotriva 3 abțineri, în mod clar, se adoptă. 35, articol 4, al 5, Marian Harkin. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 33, Filip Boulon. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 36, domnul Harkin. Amendament de suprimare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificarea electronică la 36. Dacă toată lumea a votat, votul e acum închis. 25 pentru, 17 împotriva, se adoptă. 37. Amendament retras. Ajungem deci la amendamentul 4. Pentru că de la 38 la 50 au fost retrase. Votăm, deci, amendamentul 4 al raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 51. Mara Bizoto. Amendament pentru suprimare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. La articolul 44, alineat 6a, Amendamentul de compromis C. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6 al raportoarei pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 7. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 8. Amendamentul raportoarei pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 53. Marea Bizoto. Mânarea de suprimare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 54. Marian Harkin. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că este adoptat, dar haideți să verificăm electronic. Sunt prea mulți colegi de la PP care votează. Acum e bine. Vot închis. șapte pentru, 13 împotriva, 3 abțineri. Se adoptă într-adevăr. 55. Jean Lambert. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 56. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 57 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 9 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 10 în raportare pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 59 Filibula, cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 60 Marian Harkin pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 11 al pentru împotriva abțineri se adoptă. 12 pentru împotriva abțineri se adoptă. 13 amendament al raportoare. Uh, amendament oral din partea ALDE. Nu există nicio uh, opinie contrară pentru împotriva abțineri se adoptă. 14 amendament al raportoare în două părți. Prima parte fără textul citat, pentru împotriva abțineri se adoptă. Cine este pentru adăugarea uh, termenilor? Pentru împotriva verificarea electronică la cea de-a doua parte a amendamentului 14. Il y a un PPE de trop. Un membru de la PP votează în plus. Dacă toată lumea a votat, totul e limpede. Votăm partea a doua a amendamentului 14. Raportoarea este pentru acest amendament. Partea a doua. Cred că lucrurile acum sunt clare. Votul e închis. 38 pentru, 6 împotrivă. Se adoptă. La considerentul 2, compromisul A, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 3, amendamentul 16 al Filip Bulon cu amendament oral din partea ALDE. Nu se opune nimeni. Atunci votăm. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 13, amendament 17. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 al raportoarei pentru împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 a fost retras, deci votăm amendamentul 19, Filip Bulon. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. 20 pentru împotriva. verificarea electronică la amendamentul 20. Votul e acum închis. 26 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. 21 pentru, Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 22. Același autor. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 24. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă 25. Pentru, împotriva abțineri se adoptă Considerentul 53, compromisul B din partea patru grupuri politice pentru împotriva țineri se adoptă. Votul pe ansamblul avizului prin vot electronic, votul e deschis. PP-ul și filtrează oameni în plus în sală, nu știu ce se întâmplă. Acum e bine. 43 pentru, 1 împotrivă, 0 abțineri. Felicităm pe domnul raportor. Lipsește, nu-i nimic. Noi vom transmite felicitările noastre ulterior. Uh, nu votăm Votăm din nou un raport al colegii noastre Edith Strelea. Este vorba acum de propunerea de regulament vizând dispozitivele medicale pentru diagnostic in vitro. Articol 2, alineat 1, paragraf 1, amendamentul 16, Filip Bulon. Cine este pentru? Împotrivă, abține, se adoptă. Articol 39, alineat 4, partea introductivă, amendament 3 al raportoarei. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 17, compatibil. Cine pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Articol 42, alineat 6, amendamentul 4 al raportoarei. Pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 compatibil. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 5 al raportoarei pentru împotriva abțineri se adoptă. 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. Articol 61, alinate 1.1. amendamentul 7 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 19 compatibil. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Anexa 1, partea 3, amendamentul 8 al raportoarei pentru împotriva abțineri se adoptă. Anexa 1, partea a 3, punctul 17, amendamentul 20 pentru împotriva abțineri se adoptă. Re Considerentul 2, compromis A, din partea 4 grupuri politice, cine pentru împotriva abțineri, se adoptă. Considerentul 3, amendament 10, bulon Cu amendament oral din partea ALDE, nu, nu se opune nimeni. Amendamentul 10, astfel modificat, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11, bulon pentru, împotriva, abțineri. Cred că e adoptat, dar haideți să verificăm electronic. Amendamentul 11, așadar. Dacă toată lumea a votat, votul este închis. 23 pentru, 16 împotrivă, 4 abțineri. Într-adevăr, se adoptă. Amendamentul 12 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 13, același autor pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru, împotriva abțineri se adoptă 2, raportoare pentru, împotriva abțineri se adoptă. Votăm ansamblul textului prin vot electronic, vot deschis. Votul e acum închis. 44 pentru, o, uh, un vot împotrivă. O felicităm din nou pe doamna raportor. Desigur, felicităm și raportorii din umbră. Um, Ajungem la punctul 33 de pe ordinea de zi, un aviz asupra raportului de proprie inițiativă a Comisiei PINCO, vizând piața internă a serviciilor, stadiul actual și etapele următoare. Un aviz redactat de David Casa. Alineatul a amendamentul 1 Paul Murphy. Pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 2 raportului pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 3. Karima Deli pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Alineat 1, amendament 4. Ines Zuber, cine este pentru? Împotriva abțineri, respins. Amendamentul 5. Paul Murphy pentru, împotriva abțineri, respins. Amendamentul 6, Karima Deli pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 7, Kermandeli pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 2, compromisul A, din partea 4 grupuri politice, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Ajungem la amendamentul 14, Iuta Stanru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Respins. Amendamentul 15, Carimandeli, pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 16. Pentru. Împotriva abțineri. Se adoptă. 17. Pentru. Împotriva abțineri. Respins. Amendamentul 19, Ines Zuber. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Respins. 18, Paul Murphy. Cine este pentru? Împotriva abțineri. Respins. 20 carimandeli pentru împotriva abțineri. S-a adoptat. 21 s-a retras. Votăm deci la amendamentul 22 tastanului compatibil. Pentru împotriva abțineri se adoptă. 23 în Cine este pentru împotriva abțineri respins. 24 pentru împotriva abțineri se adoptă 25, Danuta Iaslovietska, cu amendament oral din partea PP, nu se opune nimeni. Votăm la 25, astfel modificat, pentru împotriva abțineri se adoptă. Apoi, amendamentul 26 al Andreea Cozolino cu solicitarea de amendament oral din partea PPE. Dacă nu se opune nimeni, votăm. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 4, amendament 27. Ines Zuber. Pentru suprimare. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Compromisul B din partea patru grupuri politice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și ajungem la amendamentul 31, Marian Harkin, cu vot pe părți fără formularea In particular Occupational Pension Schemes. Pentru, împotriva, adoptat. Partea a doua. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 32, Paul Murphy. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 33, același autor. Pentru, împotriva, abțineri, respins. 34, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 35 Iuda nu pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 36 David Casa pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 37 același autor pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Votare electronică asupra întregului aviz, votul e deschis. Votul e acum închis. 41 pentru, 4 împotrivă, 0 abțineri. Am încheiat și acest vot. Nu, e c'est am vot. Am vot la chestia orală. et la... Je l'ai pas là. je pas. Ah oui, pardon. Mm, mm, euh, nous en venons au point 34. Trecem acum la punctul 34 și vom vota întrebarea orală și proiectul de rezoluție de evaluare a strategiei europene 2007-2012 privind sănătatea și securitatea în muncă. La întrebarea orală am primit două amendamente. La întrebarea 1, primul amendament înaintea de Alejandro Sercas în numele socialiștilor. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Apoi, uh, introducerea unei noi întrebări cu amendamentul 2, Alejandro Sercas, pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Și acum votăm întregul text pe cale electronică. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 42 de voturi pentru, 2 împotrivă, o abținere, întrebarea orală se adoptă. Acum, votăm propunerea de rezoluție Lista de vot începe cu considerentele. Cred că nu aveți nicio opoziție față de a vota așa. După considerantul, la considerentul B, uh, deschid votul la amendamentul 1. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 2 a fost retras. Ca urmare, votăm amendamentul 3 lui Iaric, grupul GUE. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. La alineatul 1 votăm compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La alineatul 2 avem o ajustare tehnică pe care nu trebuie să o votăm. Este vorba de înlocuirea 2014 cu 2013 și votăm Amendamentul 7. Alejandro Sercas. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Se adoptă. Amendamentul 8. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Amendamentul 9. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se a, respinge. Și acum votăm întreaga rezoluție pe cale electronică. S-a deschis votul. Ia un SID de trop une fois n'est pas coutume. Iarăși avem un socialist în plus. Tout le monde a pu voter. Le vote. A votat toată lumea. S-a închis votul. Și acum invit toate grupurile care au votat și au susținut această întrebare orală și această propunere de rezoluție să insiste pe lângă grupurile lor politice ca acest punct să apară pe ordinea de zi a sesiunii din iulie. În caz contrar, va fi prea târziu. Acum trecem la 35 și votăm raportul comisiei noastre privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului uh, de executarea directivei 9671 privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii. Având, uh, avem această listă de vot în față. În calitate de președintă, a trebuit să definesc ordinea de votare a amendamentelor în funcție de practicile în vigoare în cadrul acestui Parlament și în funcție de atribuțiile definite prin regulamentul Parlamentului. În conformitate cu articolul 161 din acest regulament, ordinea de votare a amendamentelor ține de o uh, evaluare a uh, îndepărtării sau a apropierii față de text în textul său, în versiunea sa inițială. Ar, în cazul în care nu uh, se ajunge la un consens, articolul 161 spune că președinta este cea care decide și am făcut acest lucru cu ajutorul membrilor din secretariat care se ocupă de acest dosar. Având în vedere caracterul atât de delicat al acestei uh, tematici. Știu că orice decizie aș lua, tot voi crea dezbateri. Ca urmare, vă propun să acceptați ceea ce s-a hotărât. Încă o dată am luat această decizie cu ajutorul funcționarilor acestei instituții care m-au ajutat cu toată obiectivitatea de care pot da dovadă. Votăm articolul 1, compromisul BB2. Cine este pentru? Împotrivă. Doamnă raportoare, dacă vreți să vă referiți la ordinea de votare a amendamentelor, nu vă dau cuvântul. Doamnă președintă, Aș dori, dacă vorbiți, spune doamna președinte, despre ordinea de votare, despre asta doriți să vorbiți, vreau să vorbesc despre două lucruri. În primul rând, Da, doamnă raportoare, doamna președintă. Doamnă președintă, Aș dori să mă refer la două puncte înainte de, înainte de vot, pentru că tot stabilim regulile jocului. Primul punct. Conform practicilor comisiei noastre, compromisul ar trebui să se bazeze cel puțin pe două amendamente depuse de două grupuri politice diferite. Din păcate, lista compromisurilor de la socialiști nu respectă această exigență. Mă refer la AA2, CC2, LL, MM, DDD și EEE. Coordonatorul grupului nostru a, va înaintat o informare în acest sens, însă reacția noastră nu a fost luată în considerare de către doamna președintă. Ca urmare, uh, rog uh, persoana responsabilă de amendamente să ne ofere un răspuns. În același timp, uh, aș dori ca serviciul juridic să ne explice de ce trebuie să acceptăm decizia doamnei președinte, conform căreia conform căreia s-a schimbat ordinea articolelor 9 și 12. Compromisul Z1 de la PPE și alte, de la articolul 9, ar trebui să fie votat înainte de compromisul Z2 al grupului socialiștilor, pentru că uh, se introduce aici o listă deschisă de măsuri care trebuie să fie proporționale, justificate și nediscriminatorii. Aceste măsuri trebuie să fie transmise spre informare Comisiei Europene, în timp ce compromisul Z2 introduce numai o listă deschisă, fără niciun fel de limitare. În, în compromisul uh, ALDE se merge chiar mai departe și acesta ar trebui să fie votat întâi. La articolul 12, articolul MN1 ar trebui să fie votat înainte nu mai aveți cuvântul uh, de acum înainte și vă voi răspunde la primele două întrebări. Așadar, am uh, primit un mail de la coordonatorul dumneavoastră, domnul Ceaba Ori, care mi-a scris pe uh, 17 iunie la ora 19 și eu i-am răspuns pe 18 iunie la ora 18. Și uh, dumneavoastră ați fost în copie la acest mail. I-am spus, Vă mulțumesc pentru acest uh, e-mail care ridică preocupări legate de uh, votul uh, directivei. Am analizat toate amendamentele înaintate în conformitate cu regulamentul de procedură al Parlamentului. În conformitate cu acest regulament, nu există nicio exigență care să spună că un compromis trebuie să acopere mai multe amendamente sau amendamente depuse de mai multe grupuri. În conformitate cu articolul 161.4, admisibilitatea unui amendament de compromis trebuie să fie evaluată de la caz la caz, având în vedere natura de compromis a amendamentului. Această abordare a fost respectată în mod consecvent de către Comisia EMPL. Ați indicat în mod corect că numărul de propuneri de amendamente de compromis nu... Um, oferă într-adevăr întotdeauna uh, indicații privind ce amendamente sunt acoperite de respectivele amendamente de compromis. Nu există niciun fel de probleme în ceea ce privește acoperirea acestor amendamente de compromis. Totuși am cerut secretariatului uh, Comisiei să includă toate informațiile complete privind acoperirea acestor amendamente de compromis în lista finală de votare. În ceea ce privește al doilea punct, vă voi citi încă o dată articolul 161 din regulament, care spune Ordinea de votare a amendamentelor. Amendamentele au prioritate asupra textului căruia se aplică și sunt votate înainte de acest text. Dacă unul sau mai multe amendamente care se exclud reciproc se aplică aceleași părți din text, cel care este cel mai îndepărtat de textul inițial are prioritate și trebuie să fie votat cu prioritate. Întâi, Adoptarea sa implică respingerea celorlalte amendamente. Dacă este respins, amendamentul următor, ca ordine de prioritate, este supus la vot și tot așa pentru următoarele amendamente. În cazul lor cărui dubiu privind prioritatea, președintele este cel care decide. Dacă toate amendamentele se resping, textul inițial este considerat adoptat cu condiția să nu fi fost cerut un vot pe părți în termenul prevăzut prin regulament. Iată clarificările pe care am dorit să vi le aduc. Ca urmare, Articolul 1, compromisul BB2, uh, prezentat de trei grupuri politice. Cine este pentru? v-am cerut uh, și opinia serviciului juridic și serviciului de înaintare a amendamentelor. Este dreptul nostru. Președinta, nu, nu este necesar să facem asta în acest stadiu. Compromis BB2, trei uh, grupuri am acest drept, spune doamna raportoare. Președinte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificăm la BB2, s-a deschis votul. Tout le monde a pu voter? A votat toată lumea? Votul s-a închis. 21 pentru, 24 împotrivă. Nu se adoptă. Acum, BB1. Cine este pentru? Împotrivă. Verificăm. A votat toată lumea. 28 pentru, 18 împotrivă, 0 abțineri. Se adoptă. Articolul 1.1. Votăm compromisul AAA, prezentat de două grupuri. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm la compromisul AAA, articolul 1A. A votat toată lumea, s-a închis votul. 21 pentru, 25 împotrivă, nu se adoptă. 238 acum. Cu un amendament oral. Nu se opune nimeni acestui amendament oral? A, nu, este caduc. Da? Articolul 2, alineatul 1, compromisul EE2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Îmi cer scuze, spune președinta, am făcut o greșeală pentru că nu, am, uh, nu s-a adoptat compromisul AAA. Asta uh, care acoperea și amendamentul 237, înseamnă că trebuie să-l votăm pe acesta din urmă. Deci cine este pentru amendamentul 237? Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bun, am votat E2 și acum Și votăm acum compromisul EE1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Cred că se adoptă, dar vom verifica. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Douăzeci și opt pentru, 18 împotrivă, într-adevăr, se adoptă. Acum, articolul 2, punctul A, alinatul 16 jurii. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă 17 jurii pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Articolul 2, alineatul 1, punctul B, amendamentul 18 jurii. Cine este pentru? Împotrivă abțineri Cred că se respinge, dar verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 21 pentru, 25 împotrivă. Într-adevăr, se respinge. Ca urmare, votăm acum amendamentele 21 și 243 care sunt identice. Cine este pentru? Împotrivă. Cine este pentru 21 și 243? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 22 și jurii 19, identice. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul, um, articolul 2, alineatul 1, punctul C, amendamentul 244 de la Ruiten, Reuten și alții, și 242 al domnului Becker. Împotriva abțineri se respinge. Verificăm. Verificăm la 244 și 242. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. A votat toată lumea. S-a închis votul. 21 pentru, 24 împotrivă, o abținere uh, se respinge. Și acum trecem la 246. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. A, ah, am uitat de 245. Asta spunem și eu. 245. Pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 36. Imco. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 247. Iuta Steinruck. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Articolul 3. Compromisul AA1. înainta de 5 grupuri. Cine este pentru? 4 grupuri. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificare electronică la compromisul AA1. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 27 pentru, 19 împotrivă, compromisul AA1 se adoptă. trecem la pagina 25 din lista de vot. Și votăm alinatul 25 de la Comisia Jurii. Pagina 25 la lista de vot. Pagina 24 la Socialiști și pagina 25 la PPE. Și la liberal, pagina 25, și la ei. Bun? Așadar, jurii 25. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Articolul 3, după alinatul 3. Uh, Votăm compromisul PPP, prezentat de două grupuri. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. S-a deschis votul. A votat toată lumea. S-a închis votul. 24 pentru, 20 împotrivă, o abținere și se adoptă. Acum, după articolul 3, ajungem la compromisul BBB. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge, dar verificăm. Verificare electronică la BBB. A votat toată lumea, s-a închis votul. 23 pentru, 23 împotrivă, nu se adoptă. Ca urmare trecem la amendamentul 397 pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge, dar verificăm. Verificăm la 397. S-a deschis votul. A votat toată lumea, votul s-a închis. 21 pentru, 25 împotrivă, se respinge. Apoi, după articolul 3b, votăm compromisul DD2, înaintea de trei grupuri. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineși? Se respinge. Verificăm. Verificăm la DD2. S-a deschis votul. A votat toată lumea, votul s-a închis. 23 pentru, 23 împotrivă, nu se adoptă. Compromisul LLL, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul După articolul 3 votăm compromisul DD1. Cine este pentru? Împotrivă. Cine este pentru DD1? Împotrivă. Verificăm. Verificare electronică la DD1. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 26 pentru, 20 împotrivă, în mod clar, se adoptă. Trecem acum, după articolul 3C, la compromisul DDD. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se, nu se adoptă. Compromisul NNN înaintea de trei grupuri. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Articolul 4, compromisul C2. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul C1. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum artic la articolul 5, compromisul de 1. Cine este pentru? Da? Compromisul de 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se verifică. Verificare electronică la compromisul de 1. A votat toată lumea, votul s-a închis. 28 pentru, 17 împotrivă, în mod clar uh, se uh, adoptă. Umbă. Compromisul de 2 devine caduc. Et nous en venons à l'article... Și ajungem astfel la articolul 6. înainte de articolul 6, după articolul 5, între articolele 5 și 6. Amendamentul 461. Cine este pentru, împotrivă, abține, se respinge. Articolul 6, compromis B2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul V1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Après l'article 6, după articolul 6, amendamentele 406 și mm. IMCO 58 uh, sunt identice. Cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Articolul 7, compromis W2, cine este pentru, împotriva, abțineri, cred că e respins, dar haideți să verificăm electronic. Votul e deschis. Dacă toată lumea a votat, votul e acum închis. 21 pentru, 25 împotriva, nu se adoptă. Și ajungem la compromisul W1. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, verificare electronică. Votul e acum închis. 28 pentru 17 împotriva, o abținere se adoptă. Și mai sărim niște pagini pentru a ajunge la articolul 8. Compromisul X2. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. X1 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Ajungem acum la articolul 9, compromis Z2. Cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Verificare electronică. La compromisul Z2. Votul e deschis. Dacă toată lumea a votat, votul e acum închis. 27 pentru, 18 împotrivă. Se adoptă. Prin urmare, mai dăm niște pagini pentru a ajunge Ajungem deci la pagina 60. La finele articolului 9, amendamentul 615. Cine este pentru? Amendamentul 615 după articolul 9. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Verificare electronică, dar cred că se respinge. Verificare la 615. Votul e acum închis. 20 pentru 25 împotrivă se respinge cu abținere. 613. Vicepreședinte Hirsch, cine este pentru? Împotriva. Abțineri. Verificare electronică. Votul e deschis. Votăm, reamintesc, la 613. Votul e deschis. Votul e acum închis. 21 pentru, 22 împotriva, 3 abțineri, respins. Amendamentul 616. Și propun vot electronic de la bun început, vot deschis la 616. Votul e acum închis. 21 pentru, 25 împotrivă, nicio abținere. Nu se adoptă. Votăm amendamentul 614 al lui Thomas Handel. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Articolul 10, compromisul CC1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vot electronic. Verificăm. CC1. Votul e deschis. Dacă toată lumea a votat, votul este închis. 28 pentru, 18 împotrivă, 0 abțineri. Se adoptă. Nous en venons vers la fin des pages 60. Après l'article... După articolul 10 acum, compromisul EEE. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, respins. Votăm amendamentul 644. Cine este pentru, împotriva, abțineri, respins. Amendamentul 647. Elisabeth Schroeder Milituriunen pentru 647. Îmi cer scuze, spune președinte, devine caduc 647. Ba nu! Ba nu, ba nu, aveam dreptate inițial. Votăm la 647, deci cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. verificare la 647, vot electronic. Dacă toată lumea a votat, am închis votul. 21 pentru, 25 împotriva, nu se va. Trecem la amendamentul 220. Pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică la 220. Votul e acum închis. 20 pentru, 25 împotrivă, nu se adoptă. Articolul 11. Compromisul FF2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm electronic. Votul e deschis, votul e acum închis. 21 pentru, 25 împotrivă. Nu se adoptă. Votăm ca atare compromisul FF1 Haideți de data cu vot electronic. FF1, vot electronic, vot deschis. Dacă toată lumea a votat, votul e acum închis. 28 pentru, 18 împotrivă. În mod evident, se adoptă. Și acum mai sărim niște pagini pentru a ajunge la articolul 12. Practic, avem uh, șapte amendamente pentru suprimare. Dacă votăm acest amendament, nu mai putem vota compromisurile. Atenție! Uh, trebuie să fim conștienți de acest fapt. Deci, cine este pentru suprimarea articolului 12? Pentru împotrivă verificare electronică. Dacă toată lumea a votat, votul e acum închis. 16 pentru, 31 împotriva. Deci, acest bloc de amendamente sunt respinse. Deci, trecem la votul compromisului MM2. Vot deschis. Dacă toată lumea a votat, Toată lumea a votat? Da? Votul e închis. 25 pentru, 21 împotrivă, o abținere se adoptă. Pe lista pregătită de secretariat mergem la pagina 83. Articolul 13. Articolul 13, compro... Suntem la articolul 13. Votăm compromisul GG2. Cine este pentru? Repet, spune președinte, suntem la articolul 13 acum. Compromisul GG2. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm. Vot electronic. Votul e deschis. Compromisul GG2. Votul e acum închis. 20 pentru, 26 împotrivă, se respinge compromisul GG1 din partea a trei grupuri. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă, dar verificăm totuși ca să avem și cifrele. Votul e acum închis. 28 pentru, 18 împotrivă. Se adoptă. Trecem prin urmare la articolul 14. Compromisul HH2 din partea două grupuri. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul HH1. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. După articolul 14, jurii 45. Cine este pentru, împotriva, abțineri? Respins. Articolul 15. Două compromisuri identice, GG1 și GG2. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Articolul 16, două compromisuri identice, KK1 și KK2. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. După articolul 16, se solicită verificare, nu pot rezista la o solicitare de verificare electronică. Revenim deci la articolul 16, vot deschis. 16, les compromis KK1 et KK2. Pardon, și dezolée. Îmi pare rău pentru cacofonie, spune președinta, compromisurile KK1 și KK2. Poate că nu doar pentru francofonie o cacofonie. Dacă toată lumea a votat, votul e închis. 42 pentru, 5 împotrivă, 0 abțineri, se adoptă și vă mulțumesc pentru această verificare care a mai destins atmosfera ședinței noastre. După articolul 16, votăm două amendamente identice. Doriți uh, să le verificăm de la bun început? Compromisurile LL1 și LL2 identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 804 este solicitat Emily Turunan. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. După articolul 19, amendamentul 825 pentru împotrivă, abțineri, respins. 805, Thomas Handel, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. 806, același autor, pentru, împotriva, abțineri, Haideți să verificăm 806. Votul e acum deschis. Votul e acum închis. 22 pentru, 25 împotrivă, amendament respins. 807, același autor, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. 808, același autor, pentru, Împotrivă. Abțineri. Respins. 809. Același autor. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 810. Același autor. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 811. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. Articolul 18. Compromisul Y1. Pentru împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar haideți să numărăm voturile. Vot electronic. Y1. Y1. Dacă toată lumea a votat, votul este acum închis. 29 pentru, 15 împotrivă, 3 abțineri. Mai trecem niște pagini și după articolul 19 ajungem la momentul 826, Schroeder și Turunen cu amendament oral. Dacă nimeni nu se opune la amendamentul oral, supun la vot uh, amendamentul 826 astfel modificat. Pentru, împotrivă, abțineri, respins. 827 aceleași autoare. La articolul 20. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 828 pentru împotriva abțineri respins. Articolul 21 800, articolul 21 alineat 829, amendamentul 829, Thomas Sander pentru, împotriva, abțineri, respins. Articolul 21, alineat 1, amendament 830, Thomas Sander pentru, împotriva abțineri, respins. 831, Filip Bulo, Elizabeth Moran Chartier pentru, împotriva abțineri, respins. 832, Marian Harkin pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm. 832. Dacă toată lumea a votat, votul e acum închis. 26 pentru, 21 împotrivă, 0 abțineri. Se adoptă. Ajungem la referirea 1 Amendamentul 59 pentru, împotriva abțineri, respins. 60 și 61 identice, le supun la vot. Pentru, împotriva, abțineri, respins. După referirea 1, amendamentul 64, Schröter și Turunen. Cine este pentru, împotriva, abțineri, respins verificare, dacă doriți, într-adevăr, vot electronic la 64. Poate că m-am înșelat. Pe data asta. Votul e închis. 26 pentru, 20 împotrivă. Într-adevăr, se adoptă. Prin urmare, 62 și 63 devin caduce și Trecem la amendamentul 65. Hughes și alții. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Considerentul 2, amendamentul 1 al raportoarei și 1 al, de la IMCO, identice, vot pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. Amendamentul 1. Votul e acum închis. 25 pentru, 21 împotrivă și obținere se adoptă. După considerentul 2, ajungem la amendamentul 68, Thomas Handel. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. După considerentul 2 în 2 IMCO 2. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Respins. 69, Thomas Handel. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 70. Șlătăr și Turnan. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Considerentul 3. Amendamentul 73, identic cu IMCO 3. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 72, Thomas Handel. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 74 Hughes și alții. Cine este pentru? Împotriva abțineri? Respins. După considerentul 3, amendamentul 76, Schroeder și Turunen, identic cu IMCO 4, cine este pentru? Împotriva abțineri? Respins. 75, Hughes și alții, cine este pentru? împotriva, abțineri, respins. 74, Ole Ludwigson, pentru, Împotriva. abțineri, respins. 78, Hughes și alții, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, respins. După considerentul 3, alineat 5 IMCO, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După consideratul 3, amendamentul 79, Hughes și alții. Cine este pentru? Doriți verificarea electronică? Amendamentul 79. Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Respins. După considerentul 4. Amendamentul 85. Schröter și Turunen. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 84, Nadia Hirsch, cu amendament oral de autoare amendamentului. Dacă nu se opune nimeni amendamentul oral, supun la vot amendamentul 84 astfel modificat. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Consideratul 4, compromisul NN1, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificare electronică. Compromisul NN1. Votul e acum închis. Dacă toată lumea a votat, prea bine, 26 pentru, 17 împotrivă, se adoptă. Et donc nous en venons après le considérant 4. Acum, după considerentul 4, trecem la amendamentul 86, 7 IMCO și 2 juri. Amendamente identice. Le supun la vot. Raportarea este și ea pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentul 5, amendamentul 87, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Alineatul 8, IMCO, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, după considerentul 5, 9 IMCO, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. La considerentul 6, a, doriți verificare la 9 IMCO, bun. A votat toată lumea, votul s-a închis. 26 pentru, 17 împotrivă, aveți dreptate, cu 3 abțineri, se adoptă. Considerentul 6. Compromisul FFF. Înaintat de două grupuri. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum, după considerentul 6, la uh, jurii 3. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 30 al raportoarei. Cine este pentru? Nu, ă, își cere scuze președinta 90. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul 7, amendamentul 91, Thomas Handel, pentru, împotrivă, abțineri, se se respinge. Amendamentul 92, Schroeter și Turnen, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. După considerentul 7, 11, IMCO, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 8, compromisul PP2, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul PP1, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm compromisul PP1. Votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. 25 pentru, 21 împotrivă, o abținere. Se adoptă. Și acum, după considerentul 8, suntem la amendamentul 98, Thomas Mann. Cine se pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. După considerentul 9, compromisul GGG. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Votăm amendamentul 99. Cine este pentru? Împotrivă. Nu mai votați? La 99, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 100. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar verificăm. Votul s-a deschis, a votat toată lumea. Votul s-a închis. 18 pentru, 25 împotrivă, 3 abțineri, nu se adoptă. După, consider, apoi, după considerentul nou, amendamentul 101, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul 10, un amendament de compromis, QQ 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm la QQ1. S-a deschis votul. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 25 pentru, 22 împotrivă, se adoptă. Acum, după considerentul 10, ajungem la compromisul RR1. Cine este pentru? Cine este pentru compromisul RR1? Împotrivă, abțineri, se adoptă. După considerentul 10, amendamentul 112, Elizabeth Schroeter și 113, Stephen Hughes, amendamente identice. Le votăm împreună. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se resping. Considerentul 11, compromisul OO1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. După considerentul 11, amendamentul 117, Stephen Hughes, pentru, împotrivă, abțineri, cred că se respinge, dar verificăm la 117. Votul s-a deschis. Avem un socialist în plus. Domnul uh, Bulman ar trebui să plece. S-au hotărât socialiștii cine votează? Bun, s-a închis votul. 21 pentru, 26 împotrivă, nu se adoptă. Amendamentul 118, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 114. Cine se pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 119. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 120. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Considerentul 12, compromisul SS pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la SS. Eu cred că se adoptă, spune președinta. S-a deschis votul, iar un socialist în plus. Bun, s-a corectat treaba, s-a închis votul. 29 pentru, 14 împotrivă, 3 abțineri. Se adoptă. După considerentul 13, amendamentul 124, Thomas Mann, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm, domnule Thomas Mann, că am senzația că se adoptă cu largă majoritate? Jurii 4, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. IMCO 16. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Consenentul 14, compromisul TT1 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. Votăm. Bine, verificăm la TT1. Mm, dar nici nu ridicați mâinile prea sus, să știți. A votat toată lumea, votul s-a închis. 24 pentru, 22 împotrivă, aveți dreptate, se adoptă. Acum, după considerentul 14, Amendamentele 125 și IMCO 18 uh, cu o cerere de vot separat. Deci 135 și 18 IMCO, fără cuvântul officially. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Cine dorește să se adauge cuvântul officially? Pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. A votat toată lumea, votul s-a închis. Douăzeci și trei pentru. 23 împotrivă, nu se adoptă. Considerentul 15, compromisul UU1. Compromisul UU1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. S-a închis votul. 29 pentru 18 împotrivă, în mod clar, se adoptă. După aceea, compromisul 100, uh, uh, amendamentul 137, Schröter și Turunen, precum și IMCO 19, identice, le votăm împreună pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul 16, compromisul VV1, pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm la VV1. Aș vrea să vă rog să opriți orice negociere în timpul votului. Da, votul s-a închis. 22 de voturi pentru, 24 împotrivă, nu se adoptă. Acum VV2. Vot electronic. A votat toată lumea? S-a închis votul. 25 pentru, 22 împotrivă, se adoptă. După aceea, considerentul 16, amendamentul 150, schröter Thürinen și IMCO 21. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Vreți o verificare și aici? Nu. Considerentul 17. WW1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul WW verificare. Verificare electronică la WW1. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 28 pentru, 19 împotriva, aveți dreptate, se adoptă. Ca urmare, după considerentul 17, votăm amendamentul 153, Nadia Hirsch, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și tot după 17, amendamentul 154, Stephen Hughes, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 155, Rötter și Turunen. Două părți, prima parte fără termenul blacklist. Cine este pentru prima parte? Împotrivă. Abțineri. Se respinge partea a doua. Este caducă. Amendamentul 156 uh, Hughes. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Ca urmare, votăm acum 157 cu două părți. Prima parte fără termenul as far as possible. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. A doua parte este caducă. Ca urmare, acum IMCO 22. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul 19, amendamentul 158, Thomas Mann, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul 20, amendamentul 159, Stephen Hughes și ceilalți, este un amendament de mm, eliminare. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 160, Turinen și Schröter. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 100, nu, amendamentul 10 al raportoarei pentru, împotrivă, abțineri, Verificăm, verificăm la amendamentul 10, s-a deschis votul. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Vota toată lumea, s-a închis votul, 25 pentru, 19 împotrivă, 3 abțineri, se adoptă. Considerentul 21, amendamentul 11, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul 22, verificare. Nu, se adoptă, da. Considerentul 22, amendamentul 161 Thomas Mann, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Verificăm la 161. A votat toată lumea, votul s-a închis. 26 pentru, 21 împotrivă, într-adevăr se adoptă. Ca urmare, jurii 8 este caduc. Considerentul 23, votăm amendamentul 12 al raportoarei. Nu, și acesta este caduc. Dar ce s-a întâmplat cu FF2? Compromisul FF2 de la articolul 11 mm, nu fusese votat. Ca urmare, și acesta este caduc. Dacă FF2 n-a fost votat, atunci acesta se votează. Bun, amendamentul 12 a raportoarei. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare? Bun, verificăm. Verificare electronică la amendamentul 12 al raportoarei. A votat toată lumea, votul s-a închis. 25 pentru, 22 împotrivă, se adoptă. Acum, înseamnă că 163 și IMCO 24 devin caduce, ca și 162 și 164 și ajungem la considerentul 24, unde avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 amendamente care elimină părți din text. Cine susține uh, Eliminarea considerentului 24 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Verificare electronică. Tout le monde a pu voter. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 25 de voturi pentru, 22 împotrivă, se adoptă. Ca urmare, nu mai avem niciun compromis. Ajungem la considerentul 25, unde avem două amendamente de compromis care doresc eliminarea considerentului și 11 amendamente de eliminare. Deci, în total, 13 amendamente de eliminare a acestui considerent 25. Deci, nu știu dacă o să rămână în text. Deschidem votul. Cine este pentru eliminarea considerentului 25? Cine este împotrivă? Abțineri? Doriți o verificare? <laughs> Deci, se adoptă eliminarea considerentului 25 și după 25 avem amendamentul 188 al lui Thomas Handel pentru. Amendamentul 188. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Considerentul 26. Compromisul II. I1 și compromisul III2, precum și 10 amendamente, deci în total 12 amendamente care propun eliminarea considerentului 26. Cine este pentru eliminarea considerentului 26? Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Bun, atunci după considerentul 26 ajungem la amendamentul 199. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Apoi, după 26, amendamentul 200, Elisabeth Morin-Chartier și Philippe Boulon. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, verificăm. Verificare la amendamentul 200. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 18 pentru, 22 împotrivă, 7 abțineri, deci nu se adoptă. Acum, la considerentul 27 avem amendamentul raportoarei, amendamentul 16, care dorește eliminarea acestui uh, considerent pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bun, deci votăm acum uh, IMCO 28. Verificăm însă la amendamentul 16 înainte. Verificare electronică, amendamentul 16. A votat toată lumea. Prea mulți membri la PPE. Domnule Ri, trebuie să alegeți. Da, în regulă. S-a închis votul acum. 25 de voturi pentru, 22 de voturi împotrivă, într-adevăr se adoptă. Ca urmare, următoarele amendamente sunt caduce și continuăm la, cu considerentul 28, amendamentul 27 de eliminare. Qui pour? Pentru. Dacă votați amendamentul 17, nu veți putea vota compromisurile. Atenție! întrucât PP a elaborat și compromisurile, vă atrag atenția. Așadar, votăm amendamentul 17. Cine este pentru care împiedică votarea compromisurilor? Pentru amendamentul 17. Insist. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. Vot electronic deschis. Toată lumea a votat? Atunci votul este închis. 18 pentru, 29 împotrivă. Nu se adoptă. Prin urmare, votăm compromisurile y 1 și y 2 identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. Compromisurile y 1 și y 2 Vot deschis, vot închis. 42 pentru, 5 împotrivă, 0 abțineri, se adoptă. Ajungem după constantul 28 la amendamentul 18 al raportoarei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Considerentul 29, două amendamente identice, 204 și IMCO 30. Cine este pentru? Pen. împotriva abțineri? Nu prea mai votați. Haideți să verificăm electronic. 204 plus IMCO 30. Vot deschis. Dacă toată lumea a votat, Închid votul. 25 pentru, 18 împotrivă, o abținere. Se adoptă. Consideratul 30. Amendamentul 19 al raportoarei. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 207, Thomas Mann. Cine este Thomas Mann? Amendamentul 207, Thomas Mann. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Respins. Verificare electronică la 207. Vot deschis. Dacă toată lumea a votat, votul e închis. 21 pentru, 24 împotriva și Thomas a pierdut. Îmi pare rău. Respins Ajungem la considerentul 33, amendamentul 213. Cine este pentru? Amendamentul 213. Cine este pentru? Împotrivă? Reiau. 213. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Nu se adoptă. 214. Schroeter și Turunen. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. După considerentul 33a, amendamentul 215, Hughes și alții. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Considerentul 34, amendamentul 216, Thomas Mann. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, respins. Supun la vot ansamblul proiectului de raport, votare electronică. Votul e deschis. Prea multe voturi PP. Prea multe voturi PP. Atenție. Votul e acum închis. 23 pentru, 18 împotrivă, 6 abțineri. Supunem la vot propunerea legislativă astfel modificată. Vot electronic. A votat toată lumea? A votat toată lumea? Votul e acum închis. 22 pentru, 18 împotrivă, 6 abțineri. Acum votăm mandatul. Cineva dorește o suspendare a ședinței sau totul este foarte clar? Eh, we gaan nu, we gaan nu voor een mandaat eh, stemmen. Vă mulțumesc, doamna președinte. Da, vorbim acum despre mandat, dar nu ar fi mai bine să mergem mai întâi eh, în sesiunea plenară? Am votat în acest fel ieri la grupul PPK. Vom merge mai întâi la sesiunea plenară. Mie mi se pare mult mai bine. Da. Euh, euh, Președinte, în această etapă a discuției noastre aș dori să ne acordăm un minut, să reflectăm dacă deschidem sau nu negocierile pe acest dosar. Liniște, vă rog. Am propus următoarele. Știm cu toții că, în virtutea articolului 70 a regulamentului nostru, dacă dorim să deschidem negocierile pe baza mandatului astfel definit, trebuie să existe 25 de voturi pentru deschiderea negocierilor. Vă propun două soluții. Dacă anumite grupuri doresc suspendarea ședinței pentru un arbitraj al pozițiilor lor, Eh, vă acord cu plăcere această pauză. Există și o a doua posibilitate pe care vă propun de asemenea și anume de a permite fiecărui grup să se exprime asupra poziției pe care doresc să o ia vis-a-vis -vis de deschiderea mandatului de negociere. Ar exista și o a treia soluție și anume de a le combina pe primele două, adică o scurtă pauză, apoi fiecare grup să se exprime asupra poziției asumate în ce privește deschiderea mandatului pentru negociere. Toate grupurile sunt de acord. PP înțeleg că e de acord. Atunci aveți 5 minute, 5 minute pauză.

prea bine. Îi dau cuvântul domnului Öri. Igen, azt gondolom, hogy nem... Da. Mulțumesc. Cred că rezultatul votului nu uh, e cel pe care ne l-am fi dorit, dar Credem că, în ansamblu, reprezintă un bun temei pentru inițierea negocierilor. Prin urmare, suntem în favoarea acordării unui mandat. Um, Alejandro Sarcas, pentru grupul socialist. Alejandro Sarcas, pentru grupul socialist. Gracias, señora presidenta. Vă mulțumesc. Cred că este un moment important în cadrul mandatului nostru. E vorba de un important act legislativ care vizează numeroase aspecte, numeroase sectoare din societatea europeană care așteaptă să vadă ce se va întâmpla. Ne aflăm într-o situație în care există divergențe acute chiar în cadrul propriei noastre comisii. Nu am reușit să ajungem la un consens. Din potrivă, a existat poziții extrem de divergente. Parlamentul este divizat, prin urmare, divizat în ceea ce privește un text care nu permite, de fapt, inițierea unor uh, negocieri rezonabile, pentru că există opinii contradictorii. Prin urmare, cred că a iniția negocierile cu Consiliul ar fi, ar însemna să începem de pe o poziție vulnerabilă. Practic, ne îndreptăm înspre eșec. Nu încercăm, de fapt, să remediem o problemă acută în multe țări. Mulți lucrători nu vor uh, putea fi sigur că vor beneficia de certitudine juridică atunci când vor fi detașați într-un alt stat membru. Cred că ar trebui să fim rezonabili aici. Cred că ar trebui să lăsăm deoparte interesele proprii și să încercăm să ajungem la un acord înainte de sesiunea plenară pentru a putea avea o poziție comună care să ne permite să ne permite să fie Parlamentul mai bine reprezentat la întâlnirea cu Consiliul. Grupul nostru nu dorește să votăm referitor la acest mandat pentru că ne suminează poziția. Trebuie să ne alăturăm, să ne unim în vederea plenarei. Nadia Hirsch în numele liberalilor. Vă mulțumesc, dar n-am consultat și noi. Văd că multe poziții um, au fost prezentate în mod uh, rațional uh, referitor la vot și noi am preferat, totuși să inițiem acum negocierile și să sprijinim echipa în forma în care va fi stabilită ulterior. Atunci uh, vom vedea în ce măsură vom putea continua să discutăm cu Consiliul. Jim Lambert pentru verzi. Thank you, President. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Și noi credem că votul de astăzi merge înspre un, o direcție pozitivă și ne salutăm deschiderea negocierilor. Pentru ECR, domnul Kartnoch. Monsieur Handel. Domnul Handel pentru GUE. Considerăm că acest rezultat nu este suficient pentru a iniția negocierile. Ne opunem alocării acestui mandat. Pour le groupe EFT, il n'y a pas de représentant. Nu există reprezentant pentru grupul EFT. Mm, ba da, cer scuze, spune președinte domnul Tero. Alors, je vais donc mettre au voix la demande. Euh... Voi supune la vot Domnule președinte, Intervenție din sală fără microfon. Mr. Tero, can you re-express yourself? Domnule Tero, puteți să vă reformulați răspunsul? Kannatamme neuvotteluvaltuuksien antamista. Mulțumesc. Suntem în favoarea alocării unui mandat. J'ouvre donc le vote. Președinta, deschid votul asupra uh, acordării mandatului pentru negociere. Pe baza acesta discutat și decis în comisie, reamintindu-vă că sunt necesare 25 de voturi pentru. Dacă toată lumea a votat, votul e acum închis. 30 pentru, 17 împotrivă. Mandatul e deci acordat. Mm. n'avons pas terminé. Nu am încheiat votarea pe ziua de azi. Doamna raportor dorește să intervină. Așadar, îi dau cuvântul. Doamna raportrice. Doamna raportor, vă rog să luați loc. Vă rog să rămâneți așezată. Și vă mulțumesc de a fi cât mai succintă, pentru că mai avem încă două texte de votat. Dar aveți cuvântul. Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałam tylko bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim. președinte, doresc să mulțumesc sincer tuturor colegilor, asistenților și consilierilor care au contribuit la acest document. Vom continua să lucrăm pe acest document care va permite protecția lucrătorilor și vor permite angajatorilor să detașeze lucrători. Președinta, mulțumesc secretariatului, spune președinta, care a permis uh, uh, realizarea acestui vot, deși era un text foarte, foarte dificil. Acum trecem la punctul 36 de pe ordinea de zi, raportul Thomas Handel, negocierile colective transfrontaliere și dialogul social transnațional. Sur le paragraphe, avant le paragraphe 1, Înainte de alineatul 1, amendamentul 42, Ole Ludwigson. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Alineat 1, compromis cer. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. S'il vous plaît, on est au milieu du vote. Vă rog foarte mult, suntem în mijlocul unui vot. Vă rog să faceți liniște în sală. Alineatul 2, compromisul de Cine este pentru? Împotrivă. Abține. Se adoptă. Amendamentul 55, Ole Ludvigson. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 56. Jean-Pierre Audi. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Titlu. Amendament 57. Cornelisen Schrotter. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 58. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 59. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 60. Pentru. Împotriva. Abțineri. Respins. 61 pentru împotriva abțineri. Verificarea electronică la 61. Votul e deschis. A votat toată lumea. Votul e închis. 22 pentru, 23 împotrivă, respins. 62. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 63. Pentru? Împotrivă? Abțineri? 63. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificare electronică la 63. Votul e acum închis. Douăzeci pentru, 22 împotrivă, două abțineri. Nu se adoptă. 64 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Subtitlul 1. 65, amendament desprimare pentru, împotrivă, abțineri, respins. 67 pentru, împotriva, abțineri, respins. 68. Ba nu, verificare electronică la 67. Votul acum închis. 19 pentru, 25 împotrivă, respins. Amendamentul 68 pentru împotrivă, abțineri, respins. 66 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 369 Cotolino a fost retras. Votăm la 70 Esaia. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 4 compromisul E. Trei grupuri. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins. Doriți să verificăm? Haideți să verificăm. Vot electronic deschis la compromisul F. Votul e acum închis. 21 pentru, 23 împotrivă, 0 abțineri, într-adevăr, este respins. Uh, votăm acum amendamentul 72. Cine este pentru, împotrivă? Abține. 72. Vot deschis. Votul e acum închis. 22 pentru, 21 împotrivă. Se adoptă. Celelalte vin devin caduce și ajungem la alineatul 5, amendamentul 76 a fost retras. Votăm compromisul F din partea 3 grupuri. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Haideți să verific. Votul e acum închis. 35 pentru, 8 împotrivă. Se adoptă. Alineatul 6, 3 amendamente de eliminare. Cine este pentru această eliminare? 80, 80 84. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum, 89. Cine este pentru? 89 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 90 Ole Ludvigson pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 91 Minodora Cliveti pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 92 Ole Ludvigson pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 7, trei amendamente de, patru amendamente de eliminare, le votăm. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se verifică aici pentru că nu votați cu mâna ridicată. Așadar, cine este pentru eliminarea alinatului 7? S-a deschis votul, a votat toată lumea, s-a închis votul. 20 pentru, 20 împotrivă, se respinge. Ca urmare, votăm acum amendamentul 97 Ceabaorii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 8, amendamentul 99 Becker, amendament de eliminare și acesta. Nu. Înainte de asta trebuie să votăm amendamentul 98 al raportorului compatibil cu 97. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. Alinatul 8, amendamentul 99 de eliminare pentru. Împotrivă. Abțineri. Verifică Verificare electronică la 99. Votul s-a închis. 21 pentru, 21 împotrivă, nu se adoptă. Ca urmare, votăm acum compromisul H pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, alinatul 9, patru amendamente de eliminare. Pentru eliminarea acestui alinat 9. Cine dorește să se elimine alinatul 9? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. A votat toată lumea, votul s-a închis. 22 voturi de pentru, 20 împotrivă, se adoptă. Acest compromis este caduc și mergem la alineatul 10 cu 5 amendamente de eliminare. Cine este pentru eliminarea 10? Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm. A votat toată lumea, votul s-a închis. 22 de voturi pentru, 20 împotrivă, într-adevăr se adoptă și după alinatul 10 ajungem la 122 saia pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm la 122. A votat toată lumea, votul s-a închis. 15 pentru, 22 împotrivă, 5 abțineri, într-adevăr se respinge. Amendamentul 123, Ludvigson pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 124, Cornelison și Schröter pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, alinatul 11, un amendament de eliminare, 125 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, compromisul K, prezentat de patru grupuri, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, alinatul 12, trei amendamente de eliminare, cine este pentru eliminarea um, alinatul 12. Pentru, împotrivă, abțineri, cred că se adoptă, dar vom verifica. S-a deschis votul. A votat toată lumea. În votul s-a închis. 22 pentru, 20 împotrivă, într-adevăr se adoptă. După aceea, alinatul 13, 137, Ludvigson, pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 138, Cornelison, pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 139. Verificare. Verificare la 138. A votat toată lumea, votul s-a închis. 36 pentru, 6 împotrivă. Cred că s-a întâmplat ceva aici a fost adoptat acest uh, amendament cu majoritate covârșitoare. 139. Ole Ludvigson pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum 140. Tot Ludvigson pentru. Împotrivă. Abțineri. Nu este clar. Verificăm. Verificăm la 140. A votat toată lumea. Votul s-a închis. 20 pentru, 16 împotrivă, 5 abțineri. Se adoptă. 141, același autor. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 142, același autor. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 143, același autor. Pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Apoi alineatul 13, compromisul M. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. După alineatul 13, alineatul 14, amendamentul 144, Nadia Hirsch. Pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Acum, citațiile. Cine este pentru amendamentul 1? Împotrivă, abțineri se adoptă. 2 același autor, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3. Același autor, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 4, același autor, pentru, împotriva abțineri se adoptă. 5. Uh, Cornelison și Schroeter, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Acum 17, 3 ale amendamente de suprimare, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nu e foarte clar. Sau eu nu văd. Verificăm eliminarea citației 17. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. 20 pentru, 21 împotrivă, nu se adoptă. Ca urmare, votăm acum amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 12, Ludvigson. A? Verificăm. Verificăm la 11. S-a deschis votul. A votat toată lumea, votul s-a închis. 21 pentru, 16 împotrivă, 4 abțineri, se adoptă. 12, același autor, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 13, același autor, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Com Considerentul A, compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Considerentul B, Acum votăm amendamentul 19 la considerentul B. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm. Verificăm la amendamentul 19. Amendamentul 19. Raportorul este împotrivă. A votat toată lumea, votul s-a închis. 19 pentru, 21 împotrivă, nu se adoptă. Acum, amendamentul 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, a, 21 este caduc, Deci 21 este caduc. Și acum ajungem la considerentul C, amendamentul 22 și 23 de eliminare. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Do- considerentul D, amendamentul 26. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, după considerentul D, amendamentul 27. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri abțineri, se respinge. 28 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Considerentul E, amendamentul 29 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30, compatibil cu 29, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Apoi uh, un amendament după considerentul E31 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. După considerentul E, amendamentul 32, Cornelison Schröter pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Considerentul F, amendamentul 33, Esaia pentru, împotrivă, abțineri nu e clar. Verificăm la 33. A votat toată lumea. Amendamentul 33 este aia. Da? La 33 votăm acum. Votăm amendamentul 33, Sari Esaia. Raportorul este împotrivă. A votat toată lumea? Votul s-a închis. Douăzeci unu pentru, douăzeci împotrivă, se adoptă. Acum votăm amendamentul 34. Cornelison, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri? Se adoptă.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 Ca urmare, votăm acum întregul text. Vot electronic. Se cere verificarea electronică la amendamentul 40. Bun, atunci verificăm la amendamentul 40. S-a deschis votul la amendamentul 40. A votat toată lumea, votul s-a închis. 21 pentru, 20 împotrivă. Într-adevăr, se adoptă. Votăm acum întregul text, vot electronic. A votat toată lumea, votul s-a închis. 31 pentru, 3 împotrivă, 3 abțineri. Felicitări raportorului! Bun. Acum vă propun amânarea pentru următoarea reuniune de comise, cele trei puncte care ne rămân pe ordinea de zi. Vă mulțumesc, mulțumesc și interpreților și ne reîntâlnim la următoarea noastră reuniune pe 8 iulie. Ura!